So, good afternoon and, uh... Bună ziua! Bun venit la această întâlnire comună împreună cu Comisia DEVE și Comisia AFET. Primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea acesteia. Nu am modificări de propus la adresa acesteia, o putem adopta ca atare. În regulă, mulțumesc. Trecem la punctul 2, comunicările președintei. Nu am comunicări de făcut, Putem trece, prin urmare, la punctul 3 de pe ordinea de zi, de altfel cred că motivul pentru care ne aflăm cu toții aici, și nu un schimb de opinii cu Abdallah Hamdok, prim-ministru al Sudanului. Dragi colegi, doresc să vă urez bun venit tuturor la această întâlnire comună a comisiilor DEVE și AFET la schimbul de opinii cu Abdallah Hamdok, primul ministru al Sudanului. Știu că avem mulți membri și la ora actuală în Europa um, multe zile uh, libere, multe sărbători. Știu că mulți membri ne urmăresc și pe internet, dacă nu pot participa, dar știu că sunt și mulți membri prezenți în sală. Domnule prim-ministru, în numele ambelor noastre comisii, dați-mi voi să vă urez un bun venit călduros în această instituție. Prezența dumneavoastră astăzi aici uh, este o mărturie a schimbărilor politice pe care le-a traversat Sudanul în ultimele luni. Guvernul dumneavoastră reprezintă începutul unei noi ere în Sudan și suntem dorni să discutăm cu dumneavoastră despre viitorul uh, țării dumneavoastră și relația acestea cu Uniunea Europeană. Am să dau acum cuvântul domnului Vitold Jan Vasikovski, vicepreședinte al Comisiei AFET. Vă rog. Mulțumesc, doamnă Tobe. Dați-mi voie de asemenea să-i urez bun venit, bun venit um, premierului Sudanului la întâlnirea noastră semnarea declarației constituționale de pe data de 4 august 2019 reprezintă un real succes pentru cetățenii din Sudan, a căror dorință de pace, stabilitate și prosperitate este una pe care o împărtășim. Parlamentul European a urmărit îndeaproape evoluția țării în timpul perioadei de tranziție și sprijină eforturile Sudanului înspre democrație. Guvernul în fruntea care vă aflați joacă un rol fundamental în atingerea acestui obiectiv și în um, introducerea statului de drept în um, țara dumneavoastră. Nu va fi deloc ușor, însă este de importanță fundamentală pentru viitorul Sudanului ca instituțiile tranzitorii să-și continue activitatea. Uniunea Europeană a sprijinit Sudanul și va continua să facă acest lucru pentru cetățenii sudanezi. Mulțumesc, dați-mi uh, voie să dau cuvântul înapoi domnului Tobe. Mulțumesc, uh, domnule Vașicovski, Uniunea Europeană și-a menținut angajamentul față de poporul din Sudan în ciuda dezacordurilor cu guvernul anterior. Este unul din principalii donatori uh, de asistență umanitară și pentru cooperare în Sudan. Din 2016, Uniunea Europeană a alocat 188 de milioane de euro în uh, fondul fiduciar al Uniunii Europene pentru Africa, care încearcă să abordeze cauzele care stau la baza destabilizării, strămutării forțate și migrației nereglementate. În ciuda problemelor uh, în ce privește accesul um, asistenței umanitare, Uniunea Europeană a acordat un ajutor umanitar în valoare de 463 milioane de euro din 2011, mai ales în ce privește siguranța alimentară. Îmbunătățirile înregistrate recent în ce privește accesul um, asistenței umanitare uh, sunt binevenite. Situația umanitară este în continuare îngrijorătoare în multe regiuni din țara dumneavoastră, cu milioane de refugiați și persoane strămutate intern. Suntem dorniți să discutăm cu dumneavoastră despre cum putem îmbunătăți situația. Uniunea Europeană e gata să își um, um sporească acțiunile umanitare în Sudan. Există și alte domenii care ar avea de câștigat de pe urma cooperării între noi, precum integrarea regională, comerțul, combaterea schimbărilor climatice, securitatea și imigrația. Domnule prim-ministru, suntem dornici să aflăm acum uh, perspectiva dumneavoastră privind situația țării dumneavoastră și să vedem uh, ce părere aveți despre viitoarele relații UE-Sudan. Domnule prim-ministru, aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună seara tuturor! Stimate domnule președinte, stimați membrii ai acestei sesiuni comune a FEDDV. Indeed, an honor and a great pleasure to address you. E o mare plăcere să pot să vă adresă, mi vă adresez în calitate de premier al Sudanului. Aș vrea să încep prin a-mi exprima recunoștința și um, aprecierea față de sprijinul continuu pe care Uniunea Europeană l-a oferit uh, poporului sudanez care se luptă. Ne-ați sprijinit în timpul perioadei dictaturii, ne-ați permis să ajungem în stadiul în care ne aflăm acum. Deci vă mulțumim foarte mult și vă pot asigura că sprijinul dumneavoastră a fost foarte apreciat de populația sudaneză. În aceste scurte observații aș vrea de asemenea să vă împărtășesc prioritățile guvernului nostru de tranziție, să vă spun care sunt problemele cu care ne confruntăm, dar și care sunt așteptările noastre în ceea ce privește relația dintre UE și Sudan. Permiteți-mi prin urmare, să mă refer pe scurt la aceste elemente. Înainte de a ajunge la priorități, permiteți-mi să vă împărtășesc punctul meu de vedere în legătură cu schimbările care au avut loc în Sudan în ultimele 7-8 luni. Cu siguranță ați urmărit ceea ce s-a întâmplat acolo. Schimbarea din Sudan e o schimbare profundă și o schimbare care afectează întreaga țară. În trecutul nostru recent, în ultimii 60 de ani, am trecut prin foarte multe tranziții. În regiunea noastră am fost primii care am început cu dictatură în 1964, în 1985 și am abolit aceste dictaturi, ultima oară fiind în 1900 90. Tranzițiile anterioare au avut o mare legătură cu centrul țării noastre. Însă de data asta întreaga țară s-a mobilizat. Cetățenii au ieșit, au organizat uh, demonstrații foarte importante din Darfurul de vest, din nord, din vest, din centru, din toate regiunile țării noastre, inclusiv din capitală. Această schimbare însă se caracterizează printr-o trăsătură unică în vecinătatea noastră. Cu siguranță dumneavoastră urmăriți ce se întâmplă în regiunea noastră, unde sunt crize peste tot, fie că e vorba de Libia sau de Republica Centrafricană sau în Yemen, Siria, dincolo de ocean sau Somalia, altă țară vecină. Schimbarea noastră s-a făcut în mod pașnic. Nu am reacționat la nicio provocare din partea regimului um, și nu ne-am modificat mișcarea într-o mișcare violentă. În al doilea rând, a fost o mișcare condusă în mare parte de femei și de tineret. Femeile sunt, practic, în fruntea acestei schimbări. Însă a fost, de asemenea, o schimbare care o mișcare care a fost foarte rezistentă. De fiecare dată când aveam impresia că această mișcare își reduce din importanță, am fost luași prin surprindere de rezistența acestea și de implicarea unui număr din ce în ce mai mare de cetățeni. Permiteți-mi acum să mă refer la prioritățile din perioada noastră de tranziție. După un proces dificil și îndelungat, am reușit să instaurăm niște aranjamente de tranziție pentru guvern. a stabilit un Consiliu Tranziție, un Consiliu Ministerial de Tranziție și, de asemenea, am um, instituit o nouă conducere în justiție. Această perioadă de tranziție a fost călăuzită în mare parte de sloganul unic al mișcării și revoluției noastre. Libertate, pace și justiție. Și astfel s-au definit cele 10 priorități pe care ni le-am stabilit. Prioritatea numărul 1 pentru noi a fost să punem capăt războiului și să clădim un proces de pace viabil. Din prima zi am început acest proces și nu a fost întâmplător că am vizitat în primul rând Juba, uh, Sudanul de Sud, după ce mi-am luat funcția de la Hartum. Sudanul de Sud este o țară separată, dar noi credem în continuare în faptul că suntem o țară unică cu două națiuni, avem niște, vrem să avem niște relații bune a fost uh, o țară care și-a căpătat independența, deci noi nu ne-am uh, opus. Oamenii de acolo au votat pentru independență într-un procent foarte mare, de peste 70%, dar împărtășim o frontieră foarte lungă de mii de kilometri, avem o cultură în comun, un destin comun, un trecut comun, însă vizita mea de la Juba a fost și ocazia de a mă întâlni cu liderii mișcării ampruc care erau acolo, grupurilor armate, mă scuzați, grupările armate care au contribuit mult la această schimbare pașnică. Când am vorbit cu acestea, nu am simțit că vorbeam cu cineva complet diferit, ci cu ai noștri. Deci aveam multe în comun, în teren de înțelegere. De asemenea, am dat cursul unei serii de îngrijorări pe care aceștia le-au exprimat de-a lungul timpului, cum ar fi accesul la asistență umanitară, acces uh, nestăvilit peste frontiere, dar și în interiorul țării, pentru a permite asistenței umanitare să ajungă la persoanele din regiunile afectate. Am început de asemenea, am luat măsuri practice. Săptămâna trecută am fost la Darfur la El Fasher și am uh, vizitat taberele cu persoane strămutate. Cetățenii din taberele noastre de persoane strămutate au avut pentru prima oară ocazia să reacționeze și să întâlnească o persoană din structurile de conducere, deci de la vârf. Și am plecat cu impresia de acolo că e o ocazie unică A doua prioritate se referă la combaterea crizei economice și la redresarea economiei noastre. Am moștenit 30 de ani de provocări, de probleme, de proastă gestiune, de crize foarte grave, care au dus la o inflație foarte mare, prețuri foarte crescute, criza monedei, criză monetară, la un sector bancar care practic a fost în pragul prăbușirii. Deci prioritatea noastră în ceea ce privește combaterea crizei economice este să punem capăt acestor fenomene și să punem țara pe calea cea bună, să restimulăm economia. Suntem o țară bogată, dacă resursele sunt bine gospodărite, vom putea obține excedentul necesar pentru dezvoltat. Deci și suntem hotărâți să obținem acest lucru. A treia prioritate, reformarea instituțiilor de stat. Încă o dată vă pot spune că am moștenit o moștenire gravă în ceea ce privește structura instituțiilor de stat și străduim să le reclădim. Al patrulea rând, punerea unor baze solide pentru statul de drept, pentru răspundere, pentru justiție, și pentru o justiție în timpul tranziției procese organizate. Vrem să avem o situație prin care să reușim să facă dreptate victimelor. A cincea prioritate, combaterea corupției și recuperarea activelor furate. Miliarde de dolari au fost furați și sunt acum ascunși undeva în lume. Și pentru noi e o prioritate să recuperăm acești bani cu care am putea face față multor nevoi financiare pe care le avem, de pildă cele de dezvoltare. Așa se prioritate. Ne dorim să facem eforturi pentru a avea o reprezentare și o participare corectă a femeilor în structurile guvernamentale de tranziție. Și aici aș vrea să vă spun că în Consiliul Suveran, în structurile Consiliului Suveran, care este format din 11 membri, avem două doamne. Una dintre acestea este din minoritatea coptă, este o membră a minorității copte. Noi am considerat că trebuie abordată chestiunea minorităților um, așa cum se convine. În cabinet avem patru miniștri de sex feminin, o colegă se află aici, ministra pentru dezvoltare socială și ministra muncii, avem și un ministru de externe femeie, dar ceea ce e mai important e că pentru prima oară în istoria noastră am reușit am reușit să avem un Consiliu Legislativ, să stabilim structura acestui Consiliu Legislativ care să aibă o drept clauză ca cel puțin 40% din legiuitori să fie femei. Credem că este un pas în direcția cea bună. Nu suntem complet mulțumiți de ce am obținut, dar măcar ne îndreptăm în direcția cea bună. Mai sunt și alte probleme legate de reprezentarea femeilor și a tinerilor. Pentru prima oară avem un um, un um, vicedecan universitar și vedem care este um, relația aceste persoane cu studenții sau cu studentele. Deci la mai multe universități am uh, numit vicedecan femei. E o perioadă de tranziție. Mulți cred că e doar ceva temporar ce ține de revoluție. Da, poate că e drept. Însă, uh, se poate menține dacă punem cu toții osul la treabă, bărbați și femei, și dacă vrem într-adevăr să soluționăm această problemă a reprezentării. A opta prioritate. Politica externă. O politică externă echilibrată, bazată pe respect și neingerență, însă de asemenea ținând cont de interesul Sudanului, Prea mult timp regimul nostru a vrut să aibă niște relații externe care nu erau așa cum trebuie și vrem să soluționăm asta. O altă problemă. Vrem să oferim șanse tinerilor pentru ocupare. Ne-am dorit să creăm un mediu propice în țara noastră în care tinerii să rămână. Și să nu-și dorească să plece în această călătorie atât de periculoasă peste Marea Mediterană. Da, migrația e o chestiune de dezvoltare și dacă vom colabora, vom reuși să creăm un viitor pentru acești tineri care să rămână în țara noastră pentru a-și reclădi țara. Opta prioritate. Chestiunile sociale. Aici vrem să facem față unor probleme de sănătate, educație, de dezvoltare a resurselor umane. Fostul regim a folosit cam 70-80% din resurse în sectorul sanitar. Și sunteți cu toții la curent cu faptul că dacă nu facem față problemelor de resurse umane, nu putem face nimic. Și, în ultimul rând, înainte de sfârșitul perioadei de tranziție, vrem să organizăm o conferință constituțională în care să abordăm chestiuni cum ar fi guvernanța, dezvoltarea, dar vrem de asemenea să se organizeze alegeri pentru ca populația să-și exprime dorința și să-și aleagă guvernul pe care și-l dorește, deci pentru ca noi să predăm controlul frâiele următorului guvern ales de populație. Acum, domnule președinte, aș vrea să mă refer la provocări. Nu vreau să prezint o imagine neapărat uh, optimistă, că totul e minunat, că am dat jos dictatura și totul e pe roate acum. Nu, departe de asta. Ne confruntăm cu multe provocări, însă aș vrea să le trec repede în revistă. În primul rând, uh, Uh, negocierile, pacea, prezența multor grupări armate, mulți actori regionali, naționali. Da, asta bineînțeles că e o sursă de probleme, însă credem că vom putea ajunge la pace. Acum, problemele economice. Acestea sunt cele mai grave. Cred că președinte Clinton vorbea de economia care poate fi o nebunie. Dar, da, e drept. Dacă economia nu merge, nimic nu merge. Ai probleme de, legate de datorie, criză, însă de asemenea trebuie finanțate proiectele pe termen scurt ale acestei perioade de tranziție și asta nu e ușor. Clădirea și reformarea structurilor de stat, fie că sunt din sectorul privat sau public. Știu că dumneavoastră știți și problema cu, acele, cu acea listă a statelor care finanțează teroristul, acea listă. Americanii includ și pe Sudanul pe acea listă. Deci eliminarea de pe lista Sudanului e foarte importantă pentru noi, pentru a demara foarte multe procese. Putem înțelege de ce în trecut Sudanul a fost inclus pe acea listă, însă acum situația s-a schimbat. Nu suntem un stat care să sprijine terorismul, departe de asta. Suntem o națiune pașnică și cred că dacă vom colabora și dacă vom avea sprijinul dumneavoastră, vom reuși să convingem administrația americană să ne retragă de pe acea listă. Colaborăm și cu prietenii noștri americani în acest scop și sperăm să ajungem la un deznodământ fericit pentru ca astfel țara noastră să poată deveni o sursă a investițiilor. Alte provocări majore de natură politică. Cum să gestionezi așteptările? Cetățenii, după ce au dat jos o datorie, o dictatură, au acum așteptări enorme. E greu să le faci față, să le gestionezi, însă vom avea o abordare transparentă, deschisă. Nu vom dezamăgi oamenii, Cetățenii știu cât de grea e această sarcină, știu care e moștenirea celor 30 de ani de dictatură. Cred că împreună vom putea face față acestor provocări. Problema reprezentării, a incluziunii, problema de a stabili un proiect național uh, viabil, dar și punerea bazelor către, pentru tranziția către democrație. Acum permiteți-mi să trec la ultima parte a intervenției mele, anume așteptările noastre de, la partenerii noștri și mai ales, după cum spuneam uh, anterior, apreciem sprijinul continuu pe care l-ați oferit luptei noastre. Ne-am dorit să ne însoțiți și mai departe în aceste eforturi. Semnele pe care le vedem sunt pozitive. Consiliul de Afaceri Externe, de asemenea, și-a exprimat sprijinul, dar noi ne dorim un parteneriat strategic cu UE pentru a putea mobiliza resursele uh, necesare pentru căderea păcii. Acum să vă spun pe scurt ce așteptări avem noi de la acest parteneriat. În primul rând ne dorim să ne sprijiniți negocierile de pace, procesul de pace, atât din punct de vedere tehnic cât și politic, dar de asemenea să sprijiniți procesul de pace și să ne ajutați să finanțăm dezvoltarea post-conflict. În al doilea rând, mobilizarea resurselor uh, umanitare pentru prioritățile din perioada de tranziție. Și m-a bucurat mult să văd că în această dimineață Comisia Europeană a anunțat niște promisiuni, resurse suplimentare în acest sens. Deci ne-am dorit să ne ajutați să înter- să înlăturăm Sudanul de pe lista cu țări care sponsorizează terorismul, după cum spuneam, și pe termen mai mediu și mai lung ne-am dorit să fim sprijiniți uh, la nivel economic, prin investiții, prin parteneriate economice. Pentru o perioadă foarte îndelungată, țara noastră a fost blocată nu a primit deloc investiții străine din cauza politicilor regimului anterior, deci ne-am dorit să avem ca companii europene care să se întoarcă în Sudan, unde sunt foarte multe oportunități, construirea infrastructurii, a porturilor, a rețele energetice și în sectorul agricol sunt multe oportunități în minerit, uh, puțuri petroliere, câmpuri petroliere și așa mai departe. Sperăm de asemenea să avem sprijin în ceea ce privește construirea de capacități și în ceea ce privește reclădirea instituțiilor noastre. Și ca să închei, Sudanul speră să coopereze pe deplin cu comunitatea internațională, cu partenerii internaționali și ne dorim de asemenea un parteneriat strategic cu Uniunea Europeană pentru a face față acestor probleme. Ceea ce s-a întâmplat în Sudan este un nou început și cred că merită să sprijiniți Sudanul din punct de vedere strategic, deoarece dacă în Sudan lucrurile se întâmplă așa cum trebuie, efectul în întreaga regiune va fi enorm în țările vecine. Deci vecinătatea imediată va fi afectată pozitiv, dar și alte țări din regiune. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru această ocazie de am adresa uh, dumneavoastră. Prime Minister. Mulțumim, domnule prim-ministru, <clears throat> pentru această introducere, care e și o provocare, dar e și ceva extrem de promițător pentru schimbul de păreri. O să dau cuvântul coordonatorilor, membrilor Parlamentului European, reprezentanților Comisiei Europene și uh, reprezentanților Serviciului de Acțiune Externă dacă doresc să intervină și apoi dumneavoastră, domnule prim-ministru, din nou. Începem cu coordonatorii prezenți. Mai întâi, domnul Galer de la PPE. Thank you very much. Mulțumesc. Bun venit, domnule prim-ministru, în Parlamentul nostru. Ne bucurăm că există un reprezentant al noului guvern din Sudan aici. Sunt în acest Parlament de peste 20 de ani și întotdeauna în adunarea parlamentară comună a CPUE. Vă dați seama că de peste 20 de ani, de multe ori am discutat și subiectul Sudanului. Din păcate, nu întotdeauna în discuții cu reprezentanții dumneavoastră de atunci și cu alți colegi din Africa, n-a fost întotdeauna un schimb uh, plăcut de păreri. Așadar, ne bucurăm acum că e un nou spirit și un nou început, de fapt. Sperăm în relațiile noastre. Nu putem schimba trecutul, dar putem cu toții conlucra pentru un viitor mai bun. Am multe întrebări, dar va trebui să mă limitez pentru că și colegii vor să intervină. V-ați referit la situația din Darfur, care ne-a preocupat de, mulți, de mult timp, mulți ani în trecut. Mă întreb în primul rând care sunt măsurile concrete și de cooperare cu organizațiile umanitare internaționale și cu Uniunea Europeană <clears throat> pentru a îmbunătăți situația de acolo. V-ați referit la persoanele strămutate pe plan intern. Există vreun plan concret de a-i uh, ajuta să se întoarcă în locurile de origine? Și ce măsuri, pe lângă o vizită de acolo, veți întreprinde pentru a reclădi încrederea oamenilor de acolo față de guvernul central din Khartoum. Un alt subiect pe care aș dori să-l abordez se referă la relațiile dumneavoastră cu Sudanul de Sud. Și nu mă refer la evenimentele de acolo, dar în uh, termeni foarte concreți am văzut lucruri importante și pentru Sudanul de Sud și pentru dumneavoastră, Exportul de țiței e foarte important pentru ambele părți, în special din Sudanul de Sud, dar uh, portul e în partea dumneavoastră, conductele traversează teritoriul ambelor părți și uneori am văzut că avantajul reciproc pe care ar putea ambele părți dacă conlucrează bine ar fi profitabil pentru ambele părți. Care e situația acum, în momentul în care vorbim? Exportul de petrol funcționează, profiturile sunt uh, împărțite, Ceea ce s-a convenit funcționează în avantajul ambelor părți și mă opresc aici. Alte întrebări o să urmeze. Mulțumesc. Okay, now give... Mulțumim. Domnul Helveni era pe listă, dar nu mai e în sală. Domnul Mixel de la S și D. Mulțumesc, domnule prim-ministru, pentru că ați venit să ne prezentați cele mai recente evoluții din țara dumneavoastră. Evident că vreau să vă urez mult succes în toate eforturile dumneavoastră. Am două întrebări. Pe scurt, v-ați referit la situația dezastroasă a finanțelor publice din țara dumneavoastră povara datoriei, faptul că nu reușiți să strângeți impozitele, să obțineți venituri care împiedică uh, capacitatea guvernului de a oferi servicii publice de bază. Evident, sunt așteptările de bază ale locuitorilor. Ați putea detalia puțin <clears throat> ce trebuie făcut pentru ca lucrurile să se pună în ordine. O a doua întrebare dintr-un domeniu cu totul diferit a existat o îngrijorare pe o perioadă mai delugată de timp în legătură cu disputele legate de partajarea apei, mai ales în ce privește situația rezervorului de la barajul comun cu Etiopia. Am auzit în trecut și vești pozitive în acest sens. Aș vrea să aud evaluarea dumneavoastră în legătură cu modul sau cât de optimist sunteți că această dispută cu Etiopia se va putea rezolva și nu va fi nevoie să mai existe tulburări în relațiile politice între țările implicate, dar și pentru dezvoltarea economică. Mulțumim. Domnul Simosevici de la SCD, mulțumesc. Domnule prim-ministru, că a fost prim-ministru în țara mea, Polonia, Cred că îmi pot da seama de dimensiunea dificultăților cu care vă confruntați în prezent și uh, responsabilitățile dumneavoastră personale. Am urmărit situația și evoluțiile din țara dumneavoastră de 40 de ani. <clears throat> Am avut un motiv oarecum personal acum 40 de ani. La Universitatea din Varșovia, unde lucram, am avut <clears throat> privilegiul să am un prieten uh, din Sudan, uh, domnul Abdil Malek al Balei, care și-a luat doctoratul la acea universitate și de atunci am avut un interes personal uh, de a urmări ce se întâmplă. Era o perioadă foarte tristă și pentru mine, timp de 20 de ani, să asist la dictaturile din țara dumneavoastră. Înțeleg pe deplin uh, ierarhia de priorități pe care ne-ați prezentat-o. Pacea, asigurarea dezvoltării economice, a creșterii economice, pentru a îndeplini așteptările de bază ale locuitorilor, sunt lucruri extrem de importante. Dar să zicem că al 10-lea punct pe listă ați menționat democrația. Înțeleg cât de dificil este să vorbiți și să edificați democrația cu astfel de experiență extrem de traumatică, dramatică și uneori chiar tragică a vremurilor pe care le-ați trăit dumneavoastră și poporul dumneavoastră. Mă înșel sau am dreptate crezând că acele demonstrații uriașe care au dus la abolirea dictaturii au fost motivate nu doar de crimele dictaturii, ci și de o cerință foarte puternică din partea locuitorilor de a li se respecta drepturile, libertățile, de a edifica un sistem cu adevărat democratic în țara dumneavoastră. Puteți să ne spuneți de asemenea și în ce măsură experiența țării învecinate Etiopia poate servi drept exemplu pentru dumneavoastră, pentru că Etiopia, ca și Sudanul, a avut o istorie extrem de dificilă, dar a avut uh, mare succes în uh, reformarea sistemului, în reforma sistemului politic, în a ajunge la pace cu unul dintre vecinii săi e ceva pozitiv din punctul dumneavoastră de vedere? <clears throat> Un model pe care să-l urmați, da sau nu? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Mai luăm două întrebări. Apoi comisia și se... Doamna Cancu, dacă e aici, de la ECR. Mulțumesc foarte mult, domnule prim-ministru. O să vă pun o întrebare destul de dificilă. Îmi dau seama că va fi dificilă pentru că ne-am fi dorit ca lucrurile să stea altfel. Poate că e o dimensiune legată și de rușine. Ar trebui să ne fie rușine în legătură cu destinul multor fete și femei din întreaga lume, inclusiv din țara dumneavoastră sau din țara mea de origine. Sudanul este pe locul 29 în lume în ce privește foamea. Una din trei uh, fete suferă de aceasta. Burkina Faso, țara mea, este în top 10, ca să spun așa, al celor care molestează pe copii, dacă am înțeles bine. Violența bazată pe gen la orice vârstă. Am citit recent că o fată a fost scoasă la licitație pe Facebook și un bărbat mai în vârstă a plătit pentru ea 530 de Strauss 10.000 de dolari aproximativ și și-a luat-o, a cumpărat-o ca a 10-a nevastă. Tot în anul acesta am citit că o fată a fost condamnată la moarte după ce și-a înjunghiat soțul ca să îl împiedice să o mai violeze. L-a înjunghiat în bucătărie această fată era clar disperată. Subliniez faptul că problema pentru fete e una din trei. Asta înseamnă că în țara dumneavoastră două din trei fete nu au șansele pe care ar fi trebuit să le aibă de a merge la școală. Cred că toate fetele merită să meargă la școală, să se simtă aparate, egale, să fie capacitate pentru a putea ca economia să se dezvolte. La această expresie E vorba de economie, prostule, e vorba și despre poziția femeii în societate. Educația fetelor și femeilor. Ele sunt private de posibilitatea de a merge la școală. Și acum întrebarea pentru dumneavoastră, în primul rând, ce acțiuni urgente va adopta guvernul dumneavoastră pentru a asigura că femeile și fetele sunt apărate împotriva căsătorilor din copilărie? Pentru cele care deja sunt în aceste căsătorii, cum le va ajuta, cum se va adapta sistemul judiciar pentru a le ajuta și să nu fie singure și lipsite de apărare. Cum conlucrează guvernul din Sudan cu organizații precum UNICEF sau altele pentru a le capacita pe tinerele femei și fete pentru a avea șansele pe care le merită. După cum am spus la început, una din două fete din Burkina Faso e căsătorită cu forța înainte de 18 ani din fericire pe mine, părinții m-au trimis la școală. Deci ce părere aveți? Ce veți face în uh, Sudan pentru ca fetele să aibă posibilitatea de a visa un viitor mai bun? Cum vă putem ajuta noi în acest sens? Vă mulțumesc. Domnul Mandel de la PP. Mulțumesc. Ne bucurăm să vă întâlnim, stimate domnule prim-ministru, în Parlamentul European. E o ocazie minunată să discutăm și să privim uh, în aceeași direcție. Aș vrea să profit de această ocazie să vă întreb care este relația dumneavoastră cu Rusia și cu China. Sunteți dispuși și puteți să ne dați informații mai detaliate în legătură cu ce intenții au Rusia și China sau ce vă oferă în legătură cu frumoasa dumneavoastră țară. Vă mulțumesc. Acum Comisia și SEAE, dacă doresc, dacă doresc să intervină. Din partea Comisiei nimeni? Mm, foarte bine. Atunci, domnul prim-ministru, vă rog. Oh, sorry, I didn't see you, sorry. Îmi cer scuze, nu vă văzusem. Din partea Renew, domnul Zoriniu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă înscrisesem și eu să iau cuvântul, doar că am solicitat să fiu șters pentru că din cauza unor angajamente anterioare nu voi putea rămâne până la sfârșitul discuției și nu vroiam să-i pun o întrebare domnului ministru, după care să nu rămân să ascult răspunsul, pentru că mi se părea o lipsă de respect, dar cred că în cele din urmă voi putea rămâne să-i ascult răspunsul. Trec la subiect. Dumneavoastră ne-ați prezentat o listă de priorități pentru dezvoltarea Sudanului. Mă întreb dacă ați identificat clar și fără echivoc cât de importante sunt pacea, transparența, buna guvernare și alegerea, alegerile libere. Ca să nu mai vorbim de capacitatea instituțională care ar trebui consolidată. Domnule președinte, eu fac parte din uh, adunarea um, pentru UE ACP. Cred că vom uh, lucra în cadrul unor alianțe în acest sens. Dumneavoastră vorbeați de crearea unei alianțe strategice cu Sudanul. Și eu mă întrebam dacă nu ar fi mai bine să creăm o alianță regională, să includem regiunea din care face parte Sudanul pentru a consolida pacea și aceste capacități instituționale pentru a atinge aceste obiective pe care le-ați definit, le-ați definit atât de bine. Mulțumesc, îi dau cuvântul acum primului ministru. Mulțumesc foarte mult, domnule le mulțumesc membrilor pentru întrebările lor. Acum, în ce privește prima întrebare privind situația din Darfur și relocarea persoanelor strămutate intern și care sunt măsurile pe care le luăm pentru a redobândi încrederea cetățenilor. În ceea ce privește abordarea noastră față de procesul de pace, am înființat patru comisii, patru domenii tematice de activitate, aș putea să le numesc. În primul rând, dezvoltarea economică și socială, în al doilea rând, afaceri juridice, aspecte de natură tranzitorie în sectorul justiției, în al treilea rând aspecte de natură politică, guvernanță și, la cel de-al patrulea capitol, securitatea. Intenția noastră principală este de a aborda cauzele care stau la baza conflictului, pentru că în acest fel să punem temelia pentru o pace durabilă. Persoanele strămutate intern, refugiații, reprezintă simptomele unei crize mai profunde care au forțat aceste persoane să-și părăsească casa. Iată de ce va trebui să încercăm să abordăm crizele, pro, um, cauzele profunde ale crizei. Negocierile de pace au uh, fost purtate mai degrabă de elite care s-au întâlnit undeva într-un loc izolat. Însă, interesele populației afectate nu au fost luate în calcul. De această dată vom uh, ține cont de opinia acestor persoane afectate, ne vom consulta îndeaproape cu ele. Iată de ce, înainte de a începe negocierile, Deja ne-am deplasat uh, unde sunt aceste persoane, un pas important pentru a consolida încrederea viitoare și pot să vă asigur că primirea de care ne-am bucurat când i-am vizitat e foarte grăitoare. M-am întors la Cartum cu impresia că asistăm la crearea unui uh, nou impuls pe care dorim să-l promovăm. E clar că nu va exista pace durabilă dacă nu ținem cont de opinia acestor oameni. În ceea ce privește relația cu Sudanul de Sud și petrolul, petrolul este exploatat din nou și curge fără niciun obstacol uh, prin oleoductul care merge până în Sudanul de Sud. care vine din Sudanul de Sud, îmi cer scuze, avem cam șase puncte la frontieră pentru um, oleoducte și suntem deschiși uh, la ideea de a include în una, de a introduce în funcțiune și altele. După cum spuneam, avem cea mai lungă graniță uh, între țările noastre, un fel de curea tangențială. Când am fost în Sudanul de Sud și când am discutat cu președintele Aghir și colegii lui, am ajuns la un acord că este necesar să transformăm această frontieră într-una a păcii, prosperității și dezvoltării, în loc să fie o frontieră a conflictului. Important este să existe voință între țări, nu trebuie să delimităm, să există o delimitare clară între țări. În ce privește cea de-a doua întrebare, dacă nu mă înșel, referitor la impozite, cred că este un domeniu foarte important. La ora actuală, colectăm cam 6% impozite, echivalent din PIB. Scandalos! Nu poți conduce o țară cu acest buget. Se practică foarte multă fraudă fiscală, evaziune fiscală și multe întreprinderi publice nu plătesc taxe. Suntem gata să punem în mișcare un proces profund de reformă am creat o comisie pentru reforme fiscale. De altfel, în această săptămână și în săptămâna viitoare vom discuta despre un raport cu măsuri clare și recomandări referitor la cum putem combate fenomenul evaziunii fiscale. Vom uh, da curs acestor recomandări pe care le vom pune în aplicare. În ceea ce privește partajarea apelor Nilului, barajul Mileniului și interacțiunea cu țările din uh, zonă, eu uh, sunt optimistă. Cred că se poate ajunge la un acord între Sudan și Egipt și Sudanul de Sud. Putem avea de câștigat de pe urma acestui baraj. De altfel, săptămâna trecută la Washington au avut loc negocieri, negocieri găzduite de Statele Unite. Am uh, creat o foaie de parcurs până pe data de 15 ianuarie, un proces care ne va permite să ajungem la un acord în ceea ce privește aspectele tehnice privind barajul. Două aspecte. În primul rând, timpul necesar pentru a găsi lacul de acumulare și, în al doilea rând, gestionarea barajului. Cred că toate părțile sunt dispuse să ajungă la un acord amiabil în ce privește întrebarea deputatului bulgar. Dom- Aveți uh, absolută dreptate. Oamenii noștri care au ieșit pe stradă, mii, sute de mii, Da, au uh, strigat slogane, dar în primul rând doreau, cereau libertate. Libertate, justiție, pace. Libertate, democrație, așadar, sunt elemente cheie pentru acei oameni care au ieșit în străzi. Încă de la bun început, Sudanul, cred că de la, practic, de când ne-am câștigat independența, un lucru pe care aș dori să-l corectez, să profit de această ocazie pentru a îndrepta un pic uh, lucrurile, și anume când vorbim de Africa, vorbim de Ghana drept o țară independentă, dar nu e adevărat. Ghana și-a câștigat independența în 57. Iar, independen- iar Sudanul și-a câștigat independența în 56, cu un an mai devreme. Poate oamenii se gândesc la Africa subsahariană mai degrabă, dar eu Sudanul nu îl consider ca fiind Africa subsahariană. Sudanul are o societate deosebit de um, diversă din punct de vedere politic și de fiecare dată când um, democrația revine, um, constatăm că partidele rezistă și există o participare amplă din partea întregii societăți, dincolo de partidele politice, lucru care alimentează această schimbare și cred că veți fi de acord cu mine, și anume că democrația nu e un proces linear și nu se poate învăța pe de rost din cărți, nu există un model prestabilit. E un proces care presupune încercare și eroare. Trebuie să-ți sufleci mânecile și să te murtărești dacă e necesar. Dar noi suntem hotărâți să ne creăm instituții democratice. Știm că nu e deloc ușor, pentru că există multe suișuri și coborâșuri, nu e un proces linear, după cum spuneam, dar cred că milioanele de oameni care au ieșit să protesteze sunt mânați de această dorință de a crea o țară dreaptă și democrată, democratică care să respecte statul de drept, principiile democratice și așa mai departe. Cred că cea de-a patra întrebare se referea la educația pentru fete și femei, oportunitățile care există pentru acestea, întrebarea din partea doamnei Canco, sunt absolut de acord cu dumneavoastră, e o situație care nu se mai poate permite să continue. După cum spuneam, noi începem uh, bine această călătorie, luăm uh, deciziile corecte, mergem pe această cale, deocamdată nu suntem mulțumiți, e clar, e nevoie de un efort suplimentar, mai ales în ceea ce privește accentul pus pe învățământ și accesul la sănătate, dar mai ales pe învățământul uh, și educarea fetelor, pentru că dacă educi fetele, educi întreaga națiune. Știm, uh, nu ne amăgim, e nevoie de mai multe eforturi, și aici, cum ne poate ajuta Uniunea Europeană? Ajutați-ne cu resurse, mai ales în ceea ce privește învățământul, sănătatea și vă putem asigura că atunci când vorbim de stabilirea priorităților, fostul regim a investit 80% din, din resursele noastre în securitate. Noi vrem să ne redirecționăm resursele înspre aceste două sectoare. Și în acest fel vom reuși să remediem multe din problemele cu care ne confruntăm, care se confruntă femeile, discriminarea la care sunt expuse. continuare, relația cu China, Rusia. În, ultimii, în ultimele decenii, China a fost un partener important pentru Sudan, un jucător uh, solid în ce privește exploatarea zăcămintelor petrolifere. Sudanul are o datorie de aproape 56 de miliarde față de China. Trebuie să discutăm cu ei despre această datorie. În plus, chinezii sunt implicați în foarte multe proiecte în curs de desfășurare în țară. Am zis uh, că vom uh, pune în aplicare o politică externă care să aibă în centru cel mai bun interes al Sudanului. Noi vom uh, urmări neabătuți această politică și nu vom avea rețineri când vine vorba de a discuta orice fel de problemă cu partenerii noștri. Le datorăm acest lucru poporului, pentru că schimbarea care s-a produs a fost uh, alimentată de popor, nouă ni s-a încredințat destinul țării, așa că vom căuta parteneriate strategice, ținând cont, bineînțeles, de propriul nostru interes înainte de toate. Iată steaua polară pe care o vom urmări. În continuare, ultima întrebare, cred că se referea la parteneriatul uh, regional. Aveți absolută dreptate. Ar fi bine să începem de acasă și să începem să facem uh, bine lucrurile în ograda noastră. Pentru că în trecut creăm probleme pentru toți vecinii noștri. Încercăm să creăm acum o relație bazată pe respectul reciproc. Și cred că cu această hotărâre vom putea crea un parteneriat care să ne ajute să elucidăm neînțelegerile existente, să creăm o relație bazată pe pace pentru a putea în acest fel crea un parteneriat solid cu Uniunea Europeană, dar nu numai. Cred că în acest fel vom putea colabora cu restul lumii și mai ales cu Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor președinți. Mulțumesc foarte mult. Aș dori acum să-i dau cuvântul domnului Vașikovski. Vă mulțumesc, domnule Tobe, că mi-ați dat cuvântul. Domnule prim-ministru Hamdok, vă mulțumesc foarte mult în numele ambelor comisii pentru prezența dumneavoastră astăzi aici, pentru că ne-ați pus la curent referitor la situația actuală din Sudan, când ați informat referitor la prioritățile dumneavoastră, la planurile dumneavoastră de a vă schimba țara, la cum veți putea ajunge la găsirea unei soluții democratice pentru țara dumneavoastră. Eu sunt un deputat ales dintr-o țară creștină din Europa. Mă bucur să ascult că printre uh, reprezentanții guvernului dumneavoastră se numără și reprezentanții comunității copte. Sper că acum um, discuția de azi marchează doar începutul unei cooperări rodnice atât pentru sudanesc cât și pentru europeni. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici. Mulțumesc! Ședința se încheie. La revedere!